10. Uh, și trecem acum la următorul punct. Stocurile de hering prezente în vestul Scoției. Raportorul este domnul Stevenson. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Dali. Președinția daneză ne-a informat acum câteva săptămâni că nu va exista niciun fast reading agreement în ceea ce privește raportul meu privind uh, planul multianual uh, referitor la stocurile de herring prezente în vestul Scoției. Același blocaj la Consiliu în ceea ce privește implementarea raportului domnului Petcop uh, Gallagher în ceea ce privește um, stocurile de macro din Atlanticul de Vest raport care se discută deja de patru ani un raport al doamnei Bilbao Berandica privind planul multianual uh, din uh, altă zonă a fost de asemenea blocat și pare a fi un model care s-a născut nu numai în ceea ce privește rapoartele privind pescuitul, ci în ceea ce privește toată activitatea comisiilor parlamentare care uh, lucrează cu acte delegate și cu acte de punere în aplicare. În înțelegerea mea um, este că Consiliul refuză, în baza tratatului de la Lisabona, să uh, ne acorde drepturile. Respectiv, uh, ei nu înțeleg că nu mai pot determina astfel de lucruri. Și am sugerat în raportul meu privind uh, stocurile de hering prezentate în vestul Sco- Scoției ca, prin actele delegate, Comisia să evalueze planurile multianuale în consultare cu uh, stocurile pelagice, cu, uh, deci cu prac, adică cu Ehm, Consiliul Consultativ Regional pentru Stocurile Pelagice și cu Comitetul Științific, Tehnic și Economic pentru Pescuit. Alternativa este să se folosească actele de punere în aplicare care oferă Consiliului un cuvânt mai greu de spus privind planurile multianuale. Însă, în acest caz, Parlamentul doar poate oferi sfaturi Comisiei, iar aceste recomandări pot fi, desigur, ignorate. Se pare că acest blocaj de la Consiliu uh, este, pornește de la grupurile de lucru, mai degrabă decât din partea miniștrilor în sine. Grupurile de lucru au hotărât să dețină proprietatea tuturor planurilor multianuale, pornind de la articolul 44.3 al Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene. În felul acesta ei câștigă mai multă încredere. Parlamentul uh, și Comisia cer dreptul de a trata aceste planuri multianuale în baza articolului 43.2 conform TFUE și în baza procedurii legislative ordinare. Chiar și serviciile juridice ale Consiliului sunt de acord cu Parlamentul și cu Comisia în ceea ce privește această chestiune. Însă Consiliul rămâne în continuare încăpățânat și uh, păstrează această poziție și blocajul pare a continua. În ceea ce privește reforma actuală a politicii comune privind pescuitul, acest blocaj legislativ este cât se poate de periculos. El uh, nu aduce stabilitate pe piață, iar procesele uh, care sunt în desfășurare, precum și siguranța pe termen lung și investițiile, uh, sunt periclitate. Planurile multianuale trebuie să fie introduse pentru stocurile cele mai importante din punct de vedere comercial. Cum pot să spună că nu sunt suficienți bani în cadrul multifinancial anual pentru a uh, introduce tehnici de modernizare a navelor de pescuit când uh, nu pot oferi uh, garanția pescarilor de a lua credite de la bancă pentru a investi în modernizarea navelor lor. Nici o bancă europeană, mai ales în contextul actual de criză, va acorda un credit de 2 milioane de euro unui pescar pentru a-și construi o nouă navă de pescuit. Iar planul uh, de gestionare a stocurilor, planul multianual, ar asigura un cadru benefic pentru acest sector. Acest blocaj pune uh, în pericol întregul proces de reformă al politicii comune pentru pescuit. De aceea, s-ar putea ca întregul calendar privind politica comună de pescuit să fie uh, dat peste cap după 1 ianuarie 2014 se vorbește despre o nouă reformă, de aceea este esențial să rezolvăm această chestiune și sper ca actuala președinție să încheie acest blocaj legislativ și să dea undă verde aceste planuri multianuale. Mulțumesc, domnul comisar Dali. President, honorable member. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Stevenson și Comisiei PEș pentru uh, activitatea domniilor lor. În această propunere aliniem uh, planul de gestionare al stocului de herring din vestul Scoției cu tratatul de la Lisabona și iarăși ne confruntăm cu riscul unei, unui dezacord instituțional între Parlament și Consiliu. Salut faptul că Parlamentul își exercită pe deplin uh, drepturile obținute în cadrul tratatului. Așa cum a spus și domnul comisar Damanachi înaintea mea, Comisia împărtășește poziția Parlamentului că planuri multianuale de gestionare ar trebui să fie adoptate în cadrul procedurii legislative ordinare. Mulțumesc Parlamentului pentru că a sprijinit Comisia pentru ajustarea parametrilor în aceste planuri multianuale, pentru că acest uh, lucru ne va ajuta să ne asigurăm că planul de gestionare este adaptat și reflectă tot timpul cele mai bune informații științifice disponibile. Și o să mă refer la câteva amendamente specifice. În ceea ce privește definiția uh, stocului și zona acoperită de plan, amendamentul propus de raportor este acceptabil. În al doilea rând, în ceea ce privește durata Um, de o perioadă de acordare de competențe Comisiei de trei ani este acceptabilă, dar planul prevede un ciclu de patru ani pentru uh, revizuire și evaluare. Deci ar fi uh, util poate ca cele două cicluri să coincidă. Și aș, da, aș dori să reacționez și la uh, propunerea legată de actele delegate, pentru că aici ar trebui să uh, ar exista obligația să ne consultăm cu uh, mai multe organisme internaționale și în uh, uh, textul care a fost convenit de Parlament, Comisie și uh, Consiliu anul trecut, Comisia spune că trebuie să, să facă această activitate pregătitoare înainte de a adopta actele delegate. Amendamentul propus ar merge dincolo de această obligație și ar limita capacitatea Comisiei de a solicita cel mai bun sfat. De aceea, din păcate, nu putem susține acest amendament. Totuși, aș dori să-i mulțumesc încă o dată raportorului și Comisiei PEș pentru activitatea lor și aștept cu interes această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! În numele grupurilor politice începem cu PPE-ul, domnul Kun. Mulțumesc, domnule președinte! Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că, prin raportul său, prezintă de asemenea și situația centrală a politicii comune de pescuit din Europa. Și acest lucru, sigur, legat de acest exemplu al stocurilor de herring din vestul Scoției. În prezent, discutăm referitor la o politică comună de pescuit din 2014 până în 2010 și modul în care putem să o eficientizăm. Prin acest raport uh, a devenit încă o dată clar că acolo unde aceste stocuri în Atlantic sunt la dispoziția noastră, acolo, dacă avem cote de pescuit corespunzătoare, putem lucra în mod eficient și, de asemenea, pot fi obținute venituri maxime de acolo. De asemenea, stocurile de pescuit, sperăm că și pe viitor, vor fi uh, exploatate de unitățile noastre piscicole, pentru că ele rămân până la urmă o bază pentru uh, creștere economică. Sigur că putem vorbi și despre alte lucruri. Ar trebui ca resursele pe care le avem la dispoziție să le folosim mai eficient? Sigur că da. Vorbim și despre drepturi transferabile de pescuit. Ce se întâmplă cu întreprinderile mici care ajung în situația să renunțe pentru că, să zicem, întreprinzătorul iese la pensie. Se, se întreabă dacă există un urmaș. Ajungem, iată, din nou în situația în care pescuitul regional câștigă tot mai mult teren. Deci, regionalizarea trebuie gestionată prin planuri de management corespunzătoare. Nu trebuie gestionat totul de la nivel central, ci trebuie să arătăm că nu numai știința are o influență corespunzătoare, ci că noi dorim uh, să se beneficieze și de experiența pescarilor de la fața locului. Acest lucru a fost subliniat în mod excelent în raport. Și dacă este să ne uităm și la definiția stocului de herring, și când o vom avea pe aceasta, sigur trebuie să ne gândim că aceste stocuri de herring și migrează, dacă putem să surprindem și această migrație, atunci cred că ajungem la un rezultat foarte bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kun! Acum are cuvântul din partea SND pentru un minut, domnul Milana. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și eu, domnului Stevenson, pentru excelentul raport uh, elaborat și pentru abordarea sa, care se bazează pe două aspecte principale. Nu este vorba despre un simplu plan de um, gestionare a stocurilor de herring, este vorba despre garantarea viitorului pescarilor din Uniunea Europeană. Este vorba despre planificarea activităților din uh, mediile maritime într-un mod multianual pentru a le garanta durabilitatea. Însă acest raport uh, vorbește și despre actele delegate. Consiliul trebuie să accepte uh, abordarea prezentă în Tratatul de la Lisabona. Parlamentul European va putea astfel să-și spună uh, cuvântul într-un mod mult mai eficient în ceea ce privește politica pescuitului. Mm. Nu este vorba despre un simplu raport despre Hering. Trebuie să ne afirmăm sus și tare uh, dreptul pe care îl avem în uh, procedura ordinară care trebuie aplicată aici. Parlamentul European trebuie să-și facă auzită vocea în acest sector și în toate celelalte uh, sectoare din uh, domeniul politicii comune a pescuitului, reforme acestei politici, dar și din uh, politica mai largă privind agricultura. Vocea Parlamentului European trebuie să fie auzită. Mulțumesc, are cuvântul din partea ALDE, domnul Gallagher. Uh, Uh, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Stevenson pentru pregătirea și prezentarea raportului și susțin recomandările conținute în raport în special nevoia de a ne consulta cu CSTEP și cu CCRSP uh, în mod regulat, pentru că părerea lor este de neprețuit uh, Trebuie să avem o gestionare durabilă a pescuitului și raportorul se referă specific la uh, procedura legislativă ordinară, pentru că refuzul Consiliului de a respecta prevederile tratatului de la Lisabona, așa cum a spus și uh, comisarul Dali, uh, duce la un dezacord interinstituțional. Și este o bătălie pentru putere, iar perdanții sunt sectorul de pescuit și industria pescuitului. Uh, trebuie să avem uh, și uh, ca raportor pentru macroul din Atlanticul de Vest am avut și eu exact aceeași problemă. Bineînțeles, asta este o criză care trebuie să fie rezolvată mai devreme și nu mai târziu. După ce m-am întâlnit cu ministrul Cipriot ieri, sper că își va asuma răspunderea pentru acest dosar și va încerca să-l rezolve. Pentru că trebuie să avem grijă să rezolvăm problema macroului, pentru că macroul uh, este un uh, stoc de mulțire foarte important și tocmai de aceea, în mod ironic, deși sunt de acord cu uh, măsurile propuse pentru macro în ultima vreme, Consiliul a adoptat fix principiul pe care îl susțineam eu, dar nu vrea să-l accepte în cazul raportului de față. Am văzut că anumiți miniștri au uh, vorbit despre rezultatul summitului și unii miniștri au uh, ignorat pur și simplu rolul Parlamentului ca colegiuitor astfel încât uh, au îngreunat reforma um, pescuit, politicii comune de pescuit. Pentru că este în interesul fiecăruia să ajungă la o soluție comună. Trebuie să încercăm să evităm uh, suprapescuitul astfel încât să le permitem speciilor să se dezvolte și să asigurăm uh, pește și pentru viitor. Divergențele noastre sunt cu Consiliul și nu cu Comisia și sper că din uh, această dezbatere vom transmite un mesaj clar că trebuie să discute cu noi pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor. Domnul Ashton, un minut și jumătate. Mulțumesc. Sprijinul pentru acest raport a fost uh, unanim în Comisia Pescuit, un lucru care nu apare foarte des în domeniul politicii pescuitului, unde foarte des sunt uh, controverse. Raportorul spune în raport că susține protejarea drepturilor Parlamentului în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona a creat o situație confuză și nesatisfăcătoare în ceea ce privește managementul pescuitului. Uh, reforma politicii comune de pescuit uh, ne aduce ocazia de a revizui și de a, um, modern, de a, de a, de a reforma uh, modul în care este gestionată politica de pescuit. În plus, față de protejarea drepturilor instituțiilor europene, trebuie să concepem un cadru decizional uh, Uh, care să funcționeze și să își atingă obiectivele. Din punctul meu de vedere, acest lucru înseamnă o descentralizare la nivel maxim pentru ca um, actorii din acest uh, domeniu să fie implicați și să lucreze împreună pentru beneficii pe termen lung. Tratatul de la Lisabona împiedică însă un nivel suficient de descentralizare, însă Serviciul juridic al Parlamentului este de altă părere, de unde confuzia. Și uh, toate aceste dezbateri sterile despre drepturile instituțiilor europene. Parlamentul, în calitate de actor în uh, reforma politicii um, comune de pescuit, trebuie să asigure protecția pescuitului, protecția stocurilor uh, de pește și să uh, recunoască eșecul sistemului centralizat de management. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Hartong. Un minut și jumătate. Voorzitter, de PVV waarschuwde een aantal... Domnule președinte, politica comună de pescuit a anunțat de mult că tratatul de la Lisabona uh, va aduce uh, multe probleme, însă Uh, iată că competențele uh, nu um, s-au îmbunătățit. Competențele sunt acum transferate Comisiei și cred că aceasta este o greșeală foarte mare. În zonele de coastă ale Scoției uh, există foarte multe stocuri de herring, iar Comisia ar trebui să aibă acum competența de a constata cât de mare este rata mortalității în ceea ce privește aceste stocuri de herring. Iar dacă herringul migrează, atunci uh, aplicarea acestui plan nu trebuie să fie prelicritată. Toate aceste lucruri sunt complet alandala. Uh, uh, nu putem să reglementăm chiar și calitățile biologice ale herringului. Dacă ne dorim acest lucru, trebuie să spunem că lucrurile ies puțin din tipar. Se pare că tratatul de la Lisabona facilitează însă acest lucru. Se pare că întreaga politică a comună a Europei de pesc- politică de pescuit ar trebui să fie naționalizată. Însă nu știm cum vor evolua lucrurile. Mulțumim, domnule Hartung. Și acum, un minut și jumătate, domnul Cadec. Oui, monsieur le président. Euh... Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, țin să-i mulțumesc lui Struan Stevenson pentru raportul său privind uh, planul multianual de gestionare a stocurilor de herring din vestul Scoției, care, uh, din vestul Scoției, îmi scuze, care arată locul central pe care trebuie să-l joace Parlamentul în această procedură. Uh, felicit poziția Parlamentului în această reformă. În cadrul acestei reforme trebuie să acționăm pentru protejarea resurselor. Acest obiectiv nu va putea fi realizat decât în colaborare cu profesioniștii din sectorul pescuitului. mart statele membre uh, s-au poziționat în favoarea interdicției aruncatului înapoi în mare. Este un uh, semnal foarte clar din partea Consiliului. Însă vă reamintesc că Parlamentul are un rol de co-decizie împreună cu Consiliul și politica propusă de Comisie este nerealistă și periculoasă pentru pescuitul european. Uh, ceea ce propune Parlamentul este o reducere semnificativă, dar progresivă împotrivă a aruncatului înapoi în mare. În loc să avem o poziție dogmatică, um, trebuie să avem una pragmatică. În cele din urmă, Comisia vorbește despre concesii despre concesiuni, deci de drepturi transferabile. Uh, Comisia vrea să uh, încredințeze gestionarea resurselor în mâinile pieței Uh, un lucru periculos care se întâmplă și astăzi și nu vom putea să obținem o reformă corectă uh, dacă slăbim necontenit activitățile de pescuit. Mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul acum uh, domnul Davis pentru un minut și jumătate în, absen- în absența domnului Mirski. Ieri dimineața la patru și jumătate, ministrii de la Consiliul Agrifish au terminat deliberările în ceea ce privește politica comună de pescuit și au subliniat uh, necesitatea unei abordări pescuit cu pescuit pe un cadru multianual. Bineînțeles, asta a fost tot în penie, o aiureală, atâta vreme cât ei continuă să blocheze crearea acestor planuri multianuale. Consiliul vrea să poată continua să le permită miniștrilor să, să stabilească impozite și cote an de an, pentru că vorba aia au avut uh, succes fenomenal în fiecare an și știm acest lucru, pentru că în fiecare an s-au întâlnit în decembrie și au stabilit impozite și cote peste uh, recomandări, tocmai de aceea am ajuns în situația de astăzi. Uh, și, bineînțeles, unii deputați ar dori să-i mai alege puțin de mâini pe miniștri și să îi facă să se angajeze față de niște planuri multianuale. Dar recunoaștem textul uh, tratatului și a existat o dispută veritabilă care trebuie să fie rezolvată între Parlament și Consiliu și nu se poate rezolva decât prin uh, discuție. Domnul Stevenson a zis că așteaptă ca președinția cipriotă să facă acest lucru. Eu aștept ca președinția daneză să facă acest lucru, că mai are două săptămâni să sugereze o procedură de a ajunge la o soluție. Cu cât mai curând ajungem la o discuție, la o negociere, cu atât mai curând vom avea niște planuri multianuale în centrul unei politici de pescuit uh, uh sănătoase. Uh, Domnul Hartong dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Domnul Hartong. Geachte collega, Am un articol aici dintr-un uh, ziar uh, olandez care spune că Marea Nordului este plină de herring. Tocmai ați spus că stocurile uh, s-au epuizat și asta nu e adevărat. Uh, nu ar trebui să avem o comisie care să analizeze situația, o comisie absolut independentă? Ce părere aveți? Mulțumesc, domnule președinte. Acum există cam 20 de stocuri de uh, pește care sunt la, exploatate la maximum în acest moment în Uniunea Europeană și uh, cred că aveam 20 uh, de specii din 250 de specii care uh, sunt durabile în acest moment, uh, e uh, bine, dar nu e suficient. Mă bucur să văd că herringul se numără printre aceste specii care în momentul de față se află într-o stare mai bună decât uh, celelalte. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Van Nistelrooy, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. Heringul scoțian este foarte popular. În Olanda este consumat foarte mult. Domnule Stevenson, dacă mănânci herring știi cu adevărat despre ce este vorba, pentru că este vorba despre calitate excelentă. Iar uh, cantitățile maxime admise au fost reduse foarte mult, de aceea acum avem stocuri de herring mai mari. Și iată, acesta este mesajul meu. Toate prognozele calitatea datelor științifice, în ceea ce le privește pe acestea, lucrurile pot fi îmbunătățite. De aceea este bine ca Parlamentul să solicite mai multe competențe nu numai mai multe competențe pentru Comisie, ci și pentru Parlament. Aceste drepturi care sunt posibile sau au devenit posibile pornind de la tratatul de la Lisabona, pe acestea trebuie să le și punem în aplicare, trebuie să ne folosim de ele. Situația trebuie să se îmbunătățească, domnul Stevenson are dreptate cu abordarea sa, pentru că această abordare trebuie să fie și impusă. Chiar dacă discutăm cu Consiliul până la două dimineața, Parlamentul are competențele sale pe care trebuie să și le exercite. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la procedura Catch the Eye. Am două solicitări de cuvânt la procedura Catch the Eye. În primul rând, domnul Kelly. One minute, please. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu dețin aceleași cunoștințe în acest domeniu ca unii colegi, cum este Pat the Gallagher sau domnul Stevenson, dar uh, cum uh, provin dintr-o zonă cu un pescuit puternic, mă interesează această discuție. Uh, și unele lucruri pe care le-am auzit în această dimineață pur și simplu m-au uh, dezgustat. Înțeleg că avem foarte mulți experți în acest Parlament care sunt foarte interesați de pescuit, însă este dezamăgitor să le aud uh, frustrările mm, să, să, să aud că, uh, că frustrările lor sunt blocate de către Consiliu. Așa cum um, au spus și antevorbitorii mei, acest lucru nu este acceptabil. Uh, și spiritul și litera tratatului de la Lisabona trebuie să fie respectate, iar noi, în calitate de Parlament, trebuie să ne afirmăm drepturile și pentru a ne asigura că uh, jocul este unul corect. În ceea ce privește pescuitul, trebuie să analizăm aspectele menționate aici, mai ales planurile de management multianual, la fel aruncatul înapoi în mare, al capturilor și uh, sperăm că aceste reguli vor fi respectate. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Gabriel Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre herring, vorbim despre planuri multianuale, dar vorbim de fapt despre competențele și puterea acestui for și nevoia ca Consiliul să respecte textul tratatului de la Lisabona și în acest caz să respecte și ceea ce au decis propriile lor servicii juridice. Deci avem un proces de codecizie, este o decizie politică a Consiliului și nu poate să ignore pur și simplu puterea Parlamentului. Este un lucru pe care nu îl putem permite, dar chiar și mai mult periclitează viitorul unor subiecte cheie uh, cum ar fi reformarea politicii comune de pescuit. Consiliul, bineînțeles, nu e aici, așa încât o să vorbesc cu domnul comisar. Este mult mai important decât uh, își dă seama Consiliul la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele Comisiei îi dau cuvântul domnului comisar Dali. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, membrilor pentru contribuțiile aduse la această dezbatere. Dezbaterea ne arată că Parlamentul uh, aloc o importanță foarte mare întrebărilor care vizează aspectele administrative. Comisia este cât se poate deschisă în sprijinirea o găsirii oricărei soluții pe care Parlamentul dorește să o găsească împreună cu Consiliul pentru rezolvarea chestiunii planurilor multianuale. Cu cât uh, se continuă acest blocaj, cu atât va fi mai dificil să le explicăm cetățenilor că noi nu putem să înaintăm pe marginea ace- uh, în ceea ce privește aceste instrumente de management în domeniul pescuitului pentru a ne asigura uh, de sustenabilitatea stocurilor noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia această dezbatere dau acum cuvântul raportorului domnului Stevenson. Intervenție fără microfon. Domnul președinte, vă rog să vă aprindeți microfonul, domnule Stevenson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc comisarului Dali și tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Am auzit în mod repetat de la colegii care s-au exprimat că aspectul cheie este blocajul uh, de către Consiliu al uh, acestor planuri multianuale. Este vorba despre aspecte deosebit de importante. Um, ieri însuși uh, președintele Schulz și-a exprimat sprijinul și ne-a spus că pentru dumnealui uh, democrația legislativă a Uniunii Europene este o uh, prioritate esențială, pentru că noi suntem uh, uh, puterea aleasă direct de către cetățenii europeni. Deci suntem cu toții de acord și noi, Parlamentul și Comisia cu acest lucru, însă din păcate nu este niciun reprezentant al Consiliului, al președinției daneze a Consiliului um, în această sală, ceea ce ne arată lipsa lor de seriozitate. Uh, președintele Schulz uh, ne-a spus că uh, va ridica această problemă chiar împreună cu președintele Consiliului, cu domnul Van Rompuy însuși, cu ocazia mm, lansării noii președinții cipriote. Domnule comisar Dali, ați spus că acceptați majoritatea amendamentelor din raportul meu și vă sunt recunoscător pentru acest lucru, însă sunteți puțin îngrijorat că mergem puțin prea departe cerând Comisiei să se consulte cu Comitetul Științific, Tehnic și Economic pentru Pescuit și cu Consiliul Consultativ pentru Stocurile Pelagice. Cred că este un lucru important în această dezbatere să înțelegem că actorii din domeniu, factorii implicați, trebuie să fie consultați. Pentru că tocmai lipsa lor de consultare a condus la problemele existente din sectorul pescuitului. Și ar trebui să analizăm cu mare atenție rezultatele Uh, votului de astăzi și sper că în urma acestui vot Comisia va, își va schimba părerea. Președintele, mulțumesc foarte mult. Închid aici dezbaterea. Votul va avea loc astăzi la prânz. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, o declarație a Comisiei privind producătorii europeni de lapte.